Buenas tardes. Bună ziua. Buenas tardes a todos y... Bună ziua tuturor. Aș vrea să vă rog să începem reuniunea de astăzi. Vă rog foarte mult să vă ocupați locurile. Vamos a comenzar. Haideți să începem reuniunea Comisiei pentru Pescuit. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. După cum știți, am făcut o modificare a ordinii de zi a reuniunii. Vom face doar o schimbare. Punctul 5 domnul Romeva privind planul de recuperare a tonului roșu va trece miercuri la punctul 18. Sunteți de acord? Bun. Este singura modificare a ordinii de zi. Și vreau să vă comunic de asemenea că această sesiune este difuzată direct, direct pe interpret. Dacă nu aveți nimic de spus privind ordinea de zi, să trecem la punctul următor Cambiamos de micrófono y seguimos. Aprobación Să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 24-26 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, în timpul reuniunii de astăzi se consideră că acest proces verbal este aprobat. Punctul 3, comunicări ale președintelui. Nu avem nimic în mod special de spus și să trecem acum direct la punctul 4 din ordinea de zi, politica comună de pescuit uh, față de regulamentul de baze. Am avut mai multe reuniuni și astăzi o să, ascultăm, uh, să o ascultăm pe raportoare care își va prezenta documentele de lucru. Așa că îi dau cuvântul direct uh, doamnei Rodust. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Mă bucur că avem astăzi ocazia să discutăm documentul meu de lucru cu privire la regulamentul de bază. Din nefericire este o dată impropice pentru că mai lipsesc încă mulți colegi și sper că ni se vor mai alătura totuși pe parcurs. În săptămânile trecute am vorbit despre aspectele de bază a politicii comune în domeniul pescuitului. Astăzi avem ocazia să aruncăm o privire de ansamblu asupra uh, demersului de reformă și să vedem cum se îmbină diferitele aspecte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru buna colaborare. Doresc să subliniez că documentul meu de lucru se dorește o bază de discuții și că mă bucur și pentru orice fel de observații critice din partea noastră și aș dori să includ în raportul meu cât mai multe contribuții din partea dumneavoastră. Dat fiind faptul că Lungimea documentului de lucru este limitată. Am împărțit acest document în uh, trei documente de lucru, din care uh, se compun din uh, introducere, prezentarea detaliată, principiile reformei. Fac în fiecare dintre acestea propuneri de reformă. Problemele politicii comune domeniul pescuitului sunt uh, bine cunoscute. Declinul puterii economice și al ocupării forței de muncă, supracapacitatea, pescuitul excesiv, resur- risipa resurselor uh, ca urmare a aruncării înapoi în mare și centralizarea procedurilor de luare a deciziilor. Cea de treia parte, principiile și filozofia de bază, a fost una foarte importantă pentru mine, pentru că dat fiind uh, multitudinea problemelor, trebuie să ne asigurăm că reforma rămâne coerentă. Cea de-a patra uh, parte, uh, măsuri de reformă în detaliu, este evident partea cea mai importantă. Voi începe cu <clears throat> partea întâi și de aceea prima propunerea mea este ca obiectivul principal al regulamentului să fie aceea ca stocurile de bază să uh, crească la nivelul MS2. Am modificat puțin propunerea Comisiei în sensul ca până în 2015 aceste stocuri să crească până la nivelul de MS2, acolo unde este posibil din punct de vedere biologic, pentru că pentru anumite stocuri acest lucru nu este posibil din punct de vedere biologic și nu trebuie să stabilim obiective nerealiste. Comisia dorește ca uh, direcția de atingere a MES 2 să fie uh, descrisă detaliat în uh, planuri uh, de lucru. Însă în momentul de față nu există așa ceva și uh, trebuie să ne gândim prin urmare la alte uh, căi. De, de aceea pre- presupun că uh, până în 2015 uh, cotele pentru MSY să fie uh, reduse la un nivel durabil, ceea ce este posibil pentru toate tipurile de stocuri. Este un demers realist pentru că cu cât mai repede își revin aceste stocuri, cu atât mai repede pot, uh, poate crește nivelul de uh, pescuit. Sigur că pentru anumite uh, stocuri, cotele de pescuit vor trebui reduse chiar drastic. Trebuie, prin urmare, să susținem financiar și pescarii, pentru că nici o întreprindere de pescuit nu ar trebui, ca datorită acestor măsuri de uh, tranziție, să uh, dispară. Aceste uh, idei le-am reținut la propunerea a doua și trebuie să discutăm această propunere și cu colegul nostru Cadec, pentru că în vom putea găsi doar împreună o soluție viabilă. În ceea ce privește propunerea a cincea gestionarea comună va fi posibilă doar dacă vom bunătăți colectarea de date. Din păcate, unele state membre nu participă așa cum ar trebui și ar trebui să creștem presiunile, eventual și prin sancțiuni mai drastice. În ceea ce privește interzicea aruncării capturilor înapoi în mare, o astfel de interdicție este rezonabilă pentru că astfel pot crește stocurile pe termen lung. În al doilea rând, pentru că toate capturile se se eh, scad din eh, totalul capturilor. Și în al treilea rând, pentru că astfel situația colectării datelor se va îmbunătăți considerabil. Totuși, o astfel de interdicție eh, trebuie să fie și practicabilă și nu contraproductivă. De aceea, propunerea 6 să se interzică aruncarea înapoi în marea capturilor pentru toate speciile utilizabile din punct de vedere comercial. Așadar, nu va fi introdusă pentru meduze sau alte, alte stocuri de pește care nu pot fi valorificate. Nu vrem ca pescarii să uh, vină cu capturi uh, la mal pe care să nu uh, le poată valorifica. Propunerea a șapte, introducerea treptată a interzicerii astfel încât uh, să se facă o adaptare graduală în timp. Și indiferent de calea pe care o uh, vom adopta, ar trebui ca această interdicție să fie aplicabilă per ansamblu. Propunerea a 8 -a, cred că și pescarii vor uh, participa la aceste măsuri de interdicție, însă totuși ar fi util să introducem niște proiecte pilot pentru a testa aplicabilitatea procedurilor selective existente până acum. Propunerea a noua. Cine pescuiește uh, stocuri tinere ar trebui să plătească pentru acest lucru. Poate că pentru unii acest uh, lucru sună ca o măsură împotriva pescarilor, însă nu este cazul. De ce? Pentru că, în final, cota de pescuit totală va putea fi Uh, crescută, iar cei care nu pescuiesc stocurile tinere vor avea de câștigat. Astfel vom putea uh, scădea uh, capturile accidentale. Și propunerea 10 este, urmează un model norvegian, însă putem să rămânem și la soluția cu făina de pește. La propunerea 11, dat fiind faptul că uh, aruncarea înapoi uh, poate fi uh, contraproductivă datorită uh, cotei de supraviețuire, trebuie să ne gândim și la alternative. Important este însă ca interdicția de aruncare înapoi în mare să fie valabilă și apoi abia să poată fi create uh, excepții pentru anumite pescării. În documentul de lucru fac și anumite propuneri, a se vedea propunerea 12, 13, 14, 15 și 16, cum anume să putem aborda acest lucru la nivelul statelor membre. Aceste propuneri se doresc a fi ca punct de plecare pentru dezbatere și împreună împreună cu Consiliul trebuie să încercăm să creăm un sistem rezonabil și echitabil. Doresc să subliniez că cetățenii Uniunii Europene nu vor înțelege faptul că pe baza unor egoisme naționale uh, continuăm să practicăm aruncatul înapoi în mare. Sunt uh, convinsă că în final vom găsi o soluție. Dacă trecem acum la partea a treia a documentului de lucru și la uh, tema cea mai controversată și anume concesiunile de pescuit transferabile. Aici trebuie să găsim soluții inteligente. Aș dori să mă refer în primul rând la un punct care până acum nu a fost discutat deloc și anume avantajele cotelor individuale. Spun asta în mod conștient, cote individuale și nu cote transferabile în mod individual. Respectarea cotelor de către statele membre poate fi controlată mai bine decât uh, dacă ar exista doar o cotă unică pentru statul membru respectiv. Într-o astfel de situație, statul membru va trebui să închidă pescării întregi pentru toți uh, pescarii, ceea ce nu se face, de fapt. În plus, ar apărea uh, goana după pește, pentru că pescarii, înainte de închiderea unei pescării, ar încerca să captureze cât mai mult. Chiar în condiții de vreme proastă, pescarii ar ieși în larg. În cazul cotelor individuale, pescarul poate decide el însuși când anume dorește să își utilizeze cota care îi revine. Aș, m-aș bucura să cunosc și opinia dumneavoastră în acest sens. De asemenea, aș dori să știu care este și opinia Comisiei, pentru că despre aceste aspecte nu am prea <clears throat> vorbit până acum. În ceea ce privește comercializarea concesiilor, trebuie discutat. Aici Cred că s-ar impune o astfel uh, de măsură doar unde există supracapacități. În primul rând ar trebui să redefinim supracapacitățile. Capacitatea ar trebui să fie echivalentă cu capacitatea de a pescui. Astăzi, capacitatea se definește în funcție de lungime, volum și capacitatea cilindrică a navelor. Capacitatea de a captura pești depinde însă și de uh, echipamentele de pescuit folosite. În al doilea pas, trebuie să ne evaluăm pescăriile. Acolo unde există supracapacități masive, trebuie să existe o obligativitate de a le. În multe cazuri, o met- metodă utilă ar fi introducerea unui sistem CPT pentru pescăriile afectate. De exemplu, dacă statul membru dovedește că reușește să ajungă la o reducere a capacităților fără uh, aceste CPT-uri, ar trebui să fie exceptat de la această măsură, a se vedea propunerea 19. Sunt astfel dispusă să renunțăm la un sistem CPT obligatoriu doar, doar cu condiția ca supracapacitățile să fie evaluate și acolo unde constituie o problemă să fie cu adevărat reduse. Peste tot acolo unde se introduc CPT-urile, trebuie să ne asigurăm că sistemul este astfel încândit încât uh, efectele negative să poată fi evitate. Aceasta este ideea pe care o prezint la propunerea 21. Important este ca la crearea unui sistem CPT, pescarii afectați, în special uh, cei pescarii mici, să fie implicați. Aceasta este uh, principiul meu de bază. Mă bucur să discut uh, cu dumneavoastră uh, soluția cea mai adecvată. Cel de-al patrulea punct îl reprezintă regionalizare și punctul central propunerile multianuale. Pentru a atinge obiectivele PCP uh, trebuie să implicăm mai mult persoanele afectate de deciziile politice. Propunerea 23. Legislatorii nu trebuie să vină doar cu declarații de intenție, ci trebuie să reglementeze că la la elaborarea unui plan multianual, părțile interesate să fie uh, implicate mai mult decât până acum. Propunerea 24, premisa o constituie Uh, o mai mare reprezentativitate a asociațiilor părților consultate și în aceeași măsură și întărirea uh, și consolidarea considerentelor de mediu. Propunerea 25. Statele membre trebuie să fie să obligate să coopereze la adoptarea inițiativelor naționale. Această cooperare ar putea fi coordonată de comisie. Și propunerea 26 sunt obiectivele definite de Uniunea Europeană trebuie să fie puse în aplicare. Nu sunt sigură dacă instrumentele de control propuse și existente sunt suficiente în propunerea 27 este foarte importantă pentru noi. Dacă spunem că odată cu reformă micromanagementul de la Bruxelles este încheiat și dacă vorbim serios, atunci trebuie să avem și curajul să renunțăm la aceste reglementări detaliate. De aceea, după reformă, va trebui efectuat un screening a tuturor uh, regulilor. Acestea sunt ideile mele pe această temă. Însă, vom uh, da în lucru verificarea acestor idei uh, și către serviciile juridice. Documentul de lucru conține și un capitol separat pentru Marea Mediterană și Marea Neagră, pentru că situația diferă masiv de restul Europei. Stocurile de pește sunt capturate în principal în, în uh, apropierea litoralului și sunt puține stocuri de pește care sunt uh, pescuite în comun de mai multe Uh, țări și structura flotelor se diferențiază de uh, cele existente în nordul Europei și în vestul Europei. Aici uh, propunerea de reformă trebuie îmbunătățită. Ar trebui să completăm pentru Marea Mediterană măsuri concrete care ar putea conține și obligativitate de creare a unei rețele pentru anumite pescării. Într-o reuniune viitoare a Comisiei vom discuta separat situația din Marea Mediterană. Și rog colegii până atunci să pregătească întrebări adresate Comisiei și propuneri de asemenea. Ultima parte, acvacultura. Ideea uh, prezentată în propunerea Comisiei și anume crearea unui uh, Consiliu Consultativ pentru Acvacultură și, și pentru stabilirea unor linii directoare pentru obiectivele comune merg în direcția cea bună. Cu Totuși, aceste propuneri nu sunt suficiente pentru a da dinamica necesară acestui uh, sector stagnant și pentru a-l face mai competitiv. Pentru a atinge aceste obiective trebuie să facem mai multe decât uh, schimbarea regulamentului general. Totuși, următoarele obiective ar putea fi incluse în regulamentul general pentru a face realizabil atingerea obiectivelor. Propunerea 30 ar trebui să stabilim criterii generale și obligatorii riguroase pentru acvacultură care să fie îndeplinite pe tot cuprinsul UE și care să fie gândite ca un mecanism de protecție împotriva unor efecte nedorite de mediu și sociale propunerea 31, aici spun că ar trebui să stabilim norme cu privire la trasabilitatea produselor de acvacultură și la 32 ar trebui să introducem criterii de etichetare pentru produse de acvacultură de înaltă calitate și pentru producția biologică de acvacultură. Propunerea 33 trebuie să se garanteze că produsele de acvacultură importate sunt în conformitate cu standardele europene relevante de calitate și anume în domeniul mediului și al bunăstării animalelor. Propunerea 34, fonduri suplimentare din Fondul European pentru Pescuit trebuie utilizate pentru acvacultură durabilă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și aceste fonduri trebuie în acest sens disponibilizate. Propunerea 35, avem nevoie de o inițiativă pentru reducerea birocrației. Și aici aș dori să mai adaug că reducerea birocrației trebuie realizată la toate nivelele și în toate domeniile. Dragi colegi, vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați acordat uh, atenție și Aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră și, de asemenea, și cooperarea noastră viitoare. Mulțumesc! Să începem acum uh, intervențiile deputaților care doresc, în primul rând, uh, domnul Stevenson. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim doamnei Rodost care a preluat cel mai dur raport dintre toate, cel mai greu și am ascultat o muzică foarte plăcută în urechile mele când am ascultat-o pe vorbitoare și când am citit raportul, mi-a făcut multă plăcere. Sunt de acord aproape cu toate punctele pe care le-a prezentat în acest raport. În primul rând, sunt în totalitate de acord că trebuie să avem uh, până în 2014 o cifră privind mortalitatea, rata de mortalitate a peștelor pentru a spori biomasa, dar timpul este prea scurt. Deci uh, această rată a mortalității este trebuie să fie realizată. De asemenea, aruncările în mare trebuie, nu trebuie făcute pe baza speciei, ci pe baza unității de pescuit, nu se înțelege foarte bine care este scopul pescuitului mixt. Anul ăsta, de exemplu, interzicem aruncările de cod, iar anul viitor de glefin, dar uh, în uh, se capturează toate aceste specii atunci când se face pescuit mixt. Mi-a plăcut de asemenea faptul că s-au preluat o serie din dificultățile practice cu care se confruntă pescarii noștri. Am menționat deja înainte unele dintre ele, dacă ești la sute de mile de port și ai uh, un număr de zile limitat în care poți să ieși în larg și capturezi pești mici, Până în momentul în care ești forțat, uh, conform interzicerii, uh, interdicției obligatorii să ajungi în port, uh, peștii mici vor fi devenit doar niște mm, o materie care pute foarte urât și care trebuie să ajungă la gunoi. Trebuie să analizăm realitatea situației la bordul vaselor de pescuit. De asemenea, mi-a plăcut și costul uh, costei mult mai înalte pentru ideea de a aduce uh, în port uh, pești mici. Este o idee inovatoare care îi va influența pe pescar să reducă capturile acestea întâmplătoare, secundare. Am discutat modelul norvegian deja și norvegienii au recunoscut că și ei consideră că 15% în, pescuieri, în pescăriile lor înseamnă aruncare în mare, deci ne gândim și la ce spuneam mai devreme, peștele ăsta care se împute și cât de practic este să trebuiască să aduci uh, pe coastă asemenea pești. În ceea ce privește concesiunile de pescuit transferabile, sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să fie obligatoriu pentru, cu anumite clauze de salvgardare. Cred că asta este de fapt soluția și cred de asemenea să insistăm asupra unei de asemenea concesiuni de pescuit transferabile de 15 ani ar fi o abordare greșită. Statele membre ar trebui să aibă libertatea să pună la punct clauze de salvgardare foarte stricte pentru unitățile lor de pescuit în ceea ce privește concesiunile de pescuit transferabile în loc de o abordare obligatorie de la Bruxelles. Ar trebui să analizăm sistemul danez, care cred că a fost un succes din acest punct de vedere, în care uh, Uh, unitățile mici de pescuit pot să cumpere cote transferabile de la unitățile mari, dar unitățile mari nu pot să cumpere asemenea unități transferabile, concesiuni transferabile de la cei mici în ceea ce privește fondul european pentru afaceri maritime și pescuit. Sunt conștient că e vorba numai de 6,7 miliarde pentru sectorul pescuitului, dar Aș dori să sugerez că ar trebui să ne gândim la reintroducerea a subvenției sau a subvenționării modernizării vaselor, chiar uh, modernizarea motoarelor, pentru în sensul eficientizării folosirii carburanților. Uh, pescuitul trebuie să devină profitabil, să fie profitabil din punct de vedere comercial, pentru că altfel nu există. Dacă nu aduce profit comercial și nu ne putem permite să operăm fără o subvenție, atunci trebuie să ieși din afaceri. Și aceasta este singura manieră în care vedem noi că se poate face reducerea flotei pe care o dorește Comisia și cu toții o cerem deci să revenim pe ideea reintroducerii subvenționării pentru modernizare. Știu care sunt toate argumentele. Dacă se subvenționează modernizarea motoarelor, se reduce uh, să reducă emisiile de dioxid de carbon, să reduc costurile cu carburanții, dar se pot uh, captura și mai mulți pești cu un uh, motor mai performant și nu ăsta este scopul, deci ar trebui să spunem nu acestei idei, ceea ce cred că spune și Comisia. Cred că importanța sectorului mic, a flotelor de dimensiuni mici, despre care am vorbit de mai multe ori la această comisie, uh, ar trebui să fie foarte mult accentuată, foarte mult subliniată, dar acest lucru ar trebui să rămână totuși la latitudinea statelor membre prin tradiție în limita de 12.000 a fost responsabilitatea statelor membre și nu ar trebui uh, să uh, intrăm în acest domeniu. Când spuneați că vă referiți la reducerea birocrației, vă referați la acvacultură, uh, microgestiunea de la Bruxelles nu este potrivită, trebuie să se ocupe statele membre, iar în ceea ce privește regionalizarea, tot așa, trebuie să implicăm toate statele membre care funcționează într-un bazin maritim și așa cum spuneați în răspunsul în raportul dumneavoastră să îmbunătățim activitatea consiliilor uh, regionale de consiliere, pentru că ele trebuie să devină mai puterne. Este o idee bună să înființăm un asemenea Consiliu pentru Acvacultură și ar trebui să fie realmente un uh, Consiliu consultativ real ca pentru domeniul pelagic ar trebui să aibă un sediu propriu cu angajați propriu pentru că în ceea ce privește produsele marine, nu, noi uh, facem numai 40% în Europa, restul le importăm din afara Europei. Deci trebuie să ne construim un sector de acvacultură propriu al Uniunii Europene. Și o materie, o metodă de a face acest lucru este uh, prin reducerea birocrației, prin înființarea unui asemenea Consiliu Consultativ uh, și cred că uh, este un raport excelent și vă felicit. Mulțumesc. Doamna Lovin are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Rodus, pentru activitatea desfășurată. Cred că a fost uh, un document uh, încurajator. Sunt de acord cu multe din elementele menționate de dumneavoastră. Felicitări pentru activitatea bună desfășurată. Va trebui să parcurgem toate elementele importante. Noi susținem uh, această abordare legată de nivelul MSY și de asemenea propunerea dumneavoastră de a introduce uh, niște reguli de control armonizate în reglementările uh, esențiale. Pentru că planurile manageriale uh, în clipa de față nu progresează într-o manieră convingătoare. Ca atare, cred că va fi un instrument important în regulamentul de bază. În ce privește capturile accidentale, noi uh, susținem o abordare mai degrabă de la pescuit la pescuit decât de la specie la specie. Noi credem că toate speciile ar trebui să fie cuprinse, inclusiv cele necomerciale, excluzând, evident, speciile care nu pot supraviețui. Dar cred că ceea ce lipsește atât în propunerea Comisiei, cât și Ehm, în acest document, în orice caz mi-aș dori ca în acest document să figureze mai pregnant. Ar trebui să fie un accent eh, pe necesitatea de a reduce capturile accidentale. Cred că toate statele membre ar trebui să fie obligate să elaboreze un plan pentru reducerea capturilor accidentale. Ehm, nu cred că acest lucru trebuie să fie voluntar. Ar trebui să fim deosebit de Uh, atenți în legătură cu asta, pentru că în clipa de față și speciile uh, ne, așa numite necomerciale până la urmă vor deveni specii țintă și um, eu cred că trebuie să existe o propunere pe bază fishery by fishery uh, de a reduce capturile accidentale. Pentru că um, doar elementul voluntar nu constituie o garanție că pescarii vor încerca să evite capturile accidentale. Este foarte important să avem o prevedere de acest gen, inclusiv în ce privește cotele privind capturile accidentale. Legătură cu propunerea numărul 16, cu uh, transferarea cotei de la un an la altul, cred că Trebuie să existe niște precizări. Putem avea niște cote de capturi accidentale și uh, să uh, nu se mai introducă și o cotă suplimentară prin acest transfer. În ce privește capacitățile, de asemenea trebuie să întreprindem ceva. Iar un lucru care nu a fost uh, suficient discutat a fost uh, plafonarea capturilor. Noi din 2003 avem un asemenea plafon, uh, o cotă maximă și acest plafon este foarte sus stabilit trebuie să facem estimări mai realiste, să vedem care este capacitatea existentă. Și noi susținem sugestia doamnei Rodust că ar trebui să existe o evaluare uh, obligatorie în formulă fishery by fishery pentru a uh, ne da seama uh, de ce capacități dispunem. Cred că este o idee bună, dar trebuie să existe evident și un asemenea plafon, pentru că uh, noi uh, avem nevoie de un asemenea instrument în relația cu piața. Și vreau să spun că în uh, Suedia s-a încercat în ce privește pescuitul pelagic introducerea unei limite. 50% al capacității în felul acesta în Suedia s-a pierdut. Deci, um, eu cred că um, soluțiile nu sunt um, chiar fericite. Pentru că există în clipa de față și posibilitatea ca să încerci printr-un alt tip de embarcațiune să poți uh, captura o altă cantitate de pește. în ce privește zonele mediterane și Mării Negre. Nu vrem să stabilim standarde diferite pentru Mediterana și Marea Neagră, pentru că avem o politică comună în domeniul pescuitului și cred că ea trebuie să fie aplicată în același fel eh, de către toată lumea în ce privește susținerea pescuitului, dar și în ce privește conservarea rezervelor haleutice. Deci, propunerea uh, zonelor marine protejate iar trebui să fie valabilă pentru întreaga Europa, nu doar pentru Mediterana și pentru Marea Neagră. Cred că pot încheia aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Hacton are cuvântul acum. Mulțumesc, președinte. Vreau să mă refer la cele spuse de doamna lvin Vreau să spun că un punct care, cu care nu sunt de acord de principiu este abordarea aceasta multivalentă. Nu știu dacă poate fi de succes uh, spre deosebire de abordarea centralizată din trecut, din politica comună de pescuit. Eu consider că multe din greutățile cu care ne-am confruntat și pe care dorim să le rezolvăm acum au fost provocate direct de faptul că încercăm să tratăm Uh, toate zonele de pescuit și zonele marine ca zone standard, deși ele sunt diferite în ceea ce privește clima, uh, peștele respectiv și deci modul de a asigura conservarea resurselor de pescuit care trebuie să fie variabile, să fie diferite de la zonă la zonă, ca pentru a putea face realmente față problemelor cu care ne confruntăm este greu, firește, să analizăm uh, ce s-a spus și suntem de acord că suprapescuitul uh, este un lucru greu și trebuie rezolvat, că aruncările în mare reprezintă un scandal și că trebuie eliminate și așa mai departe. Deci toate titlurile din raportul doamnei Rodus sunt uh, foarte bune. Uh, însă nu suntem în favoarea unei abordări descentralizate, descentralizate. Ar trebui să vedem cum să abordăm aceste probleme, pentru că, așa cum spuneam, diferențele fundamentale există și ele trebuie văzute uh, ca atare dacă vrem să avem succes și cred că vrem să avem succes. Și nimic din experiența mea în domeniul acestei politici nu mă face să cred că dacă vrem să îmbunătățim gestionarea pescuitului în viitor, ă, trebuie să pornim de unde suntem acum, nu să pornim de la o abordare total radicală a structurii ă, modului în care facem noi lucrurile în ceea ce privește gestionarea pescuitului națiunile de pescuit din Europa trebuie să aibă puterea să abordeze mai bine chestiunile care sunt valabile în zonele lor, firește colaborând cu celelalte națiuni de pescari în zonele unde pescuiesc împreună. Firește că sunt chestiuni naționale și transfrontaliere care afectează pescuitul, dar bineînțeles este de la sine înțeles că trebuie să analizăm uh, bazinele marine în logica lor și nu după ce s-au stabilit niște cerințe obligatorii care nu sunt valabile peste tot. Sigur că pentru cei care uh, au drepturi de pescuit în Marea Baltică, de exemplu, trebuie să se străduiască foarte mult să se asigure ca acolo se poate face pescuit uh, durabil pe viitorul, pe termen lung, pentru că s-ar putea să se propună, eu știu, prin politica comună de pescuit, uh, noi drepturi de acces. Iar cei care au drepturi de pescuit în, uh, Bal- în Marea Baltică trebuie să conserve resursele de pescuit. Cred că o asemenea atitudine este contraproductivă. În ceea ce privește capturile aruncate în mare, uh, S-a vorbit foarte mult aici despre acest subiect, pe bună dreptate. Și se vorbește și în altă parte. Sigur că nu este de dorit așa ceva, sigur că este un scandal. Faptul că tineretul de pește, pești nematuri sunt uh, aruncați în mare. Să nu uităm că regulamentele în vigoare din politica comună de pescuit sunt cele care duc la aruncarea în mare a peștilor mari, foarte maturi, pentru că dacă se pescuiește, se face pescuit mix, este, nu e greu să pescuiești codul care e mai mare și atunci îl arunci înapoi în apă. Deci să nu ajungem la ideea că numai uh, puietul de pește este aruncat înapoi în mare. Nu e adevărat acest lucru și cred că ar fi gre- greșit uh, să considerați că așa este, că peștele care este pierdut uh, pe, pe teren, uh, pe, pe, pe coastă, ar fi o manieră de a înlocui aruncarea în mare trebuie să facem o evaluare realistă e nevoie de mai multe cunotine științifice de mai multă precizie de mai muli bani pentru a evalua și a face predicții în ceea ce privește stocurile de pescuit în ceea ce privește cotele de exemplu pentru ca să le putem uh, stabili la un nivel realist nu ele sunt uh, cauza celor care duc uh, la aruncarea mare a unor pești care sunt uh, foarte buni pentru a fi comercializat. Deocamdată avem niște idei destul de vași privind răspunderea individuală. Într-o oarecare măsură, naiunea mea de pescari în Scoția, avem și noi oarecare răspundere pentru că se alocă o cotă uh, Marii Britanii, apoi Scoției, apoi organizațiilor de producători, apoi diverselor vase de pescuit. Deci fiecare vas în parte a, este o afacere individuală, o întreprindere individuală, deci fiecare este cel care se ocupă de propria cotă, dacă vreți. Deci sunt și ei stimulați până la un anumit punct și uh, își pot exercita judecata pentru a putea să vadă cum să-și poată folosi această cotă pe termen lung. Dar dificultatea fundamentală indicată aici este gândirea pe termen lung și pentru a avea succes în ceea ce privește conservarea, trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Uh, concesiile de pescuit uh, transferabile. S-a Comisia a fost cea care a lansat această noțiune și ni s-a spus că este răspunsul cel mai simplu la supracapacitate, dar cred că trebuie să analizăm uh, cele spuse de doamna Rodus pe bună dreptate, că trebuie să analizăm uh, foarte bine ce înseamnă supracapacitatea, ce că supracapacitate există uh, pentru că nu putem să spunem că trebuie să, existe, să se aplice tuturor obligatoriu concesiunile de pescuit uh, transferabile și în felul acesta vom fi rezolvat problema supracapacității. Nu e adevărat. Uh, impunerea unui sistem, așa cum arăta raportoarea, uh, are niște dezavantaje și se aplic și celor, aplică și celor care s-au ocupat de această problemă și revenim în felul acesta la ideea de a lăsa ca națiunile care pescuiesc să poată să hotărască singură. Danemarca uh, are un exemplu de succes, un sistem de succes, se spune, dar acest lucru nu a fost făcut prin regulamente de la Bruxelles, ci a fost făcut în uh, cadrul politicii comune de pescuit pentru că Danemarca a dorit să aibă o strategie făcută de Danemarca care să se aplice Danemarcei. De ce nu ar fi acest lucru valabil și pentru concesiile de pescuit transferabile? Nu nu sunt împotriva principiului, însă sunt împotriva dezavantajelor pe termen lung uh, care sunt traumatizante și sunt fatale pentru că ar duce la o centralizare fatală inclusiv a activității costiere care ar fi dăunătoare pentru zonele insulare ale unei națiuni cum e Scoția. Este doar o chestiune de timp până când toate coasta noastră și uh, insulele noastre vor fi distruse. Uh, de o abordare obligatorie și inutilă dacă se va adopta această soluție. Uh, acvacultura. Uh, sunt oarecum uh, nesigur, sunt oarecum neclar în ceea ce privește includerea ideii de acvacultură în politica Uh, comună de pescuit s-a dovedit a fi foarte proastă, a fi greșită în ceea ce privește experiența ei. Deci Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre să-și dezvolte acvacultura, dar nu cred că Uniunea Europeană este cea care trebuie să gestioneze detaliile elaborării eh, acvaculturii la nivelul statelor membre. Este mult mai bine să fie făcut acest lucru la nivel local și național reducerea birocraiei. Da, minunat, nimeni nu poate să spună că este împotriva acestei idei în niciun fel, dar haideți să analizăm uh, birocraia care iese din experiența noastră, ideea de a vedea mările Europei ca o resursă comună și lucrul acesta s-a făcut, uh, trebuie să se facă prin descentralizare și nu prin măsuri obligatorii care nu vor contribui la îmbunătățirea situației și poate fi contraproductiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Davis are acum cuvântul. Thank you, Chairman. Like... Mulțumesc, domnule președinte. Ca și antevorbitorii, doresc să o elogiez pe raportoare. Cred că în acest document au fost introduse o serie întreagă de sugestii inovatoare uh, vis-a-vis -vis de propunerile Comisiei. Deci salut acest document, este foarte util și cred că uh, au fost expuse puncte de vedere, unul german, unul suedez, m-ar interesa și cel din uh, zona Mediteranei câteva elemente în legătură cu MSY. Mă place propunerea făcută de raportoare. Nu știu dacă uh, termenii care sunt uh, folosiți uh, BMSY sunt într-adevăr angajante. Sunt de acord cu Isabela Lavin cred că uh, trebuie să ne îndreptăm spre o interzicere a uh, rearuncării în mare a capturilor accidentale. Dar Există și argumente politice. Raportoarea spune că cetățenii noștri nu ar înțelege dacă uh, am accepta până la urmă um, o atitudine mai degrabă voluntară pe plan național în ce privește aceste capturi accidentale. Dar, nesigur, noi ne dorim o interdicție um, a acestor um, rearuncări în mare, dar ea nu este fezabilă încă dacă mă voi duce în circumscripția mea din Liverpool. Um, um, oamenii vor spune nu putem uh, tolera uh, descărcarea, uh, aruncarea în mare, pentru că este imorală, este rea. Da, uh, sigur că uh, există și uh, marea majoritate a consumatorilor de pește din zona urbană care pot să uh, intre în conflict cu asemenea opinie. În momentul în care eu mi-am redactat pentru Comisia Envi avizul meu, am spus că există cel puțin nouă modalități în care uh, statele naționale, apărându-și propria uh, politică, să încerce să uh, evite descărcarea. Deci, pot să introducă o concesie, uh, trans, uh, o uh, comercializare a concesiunilor, făcând o diferențiere între pescuitul pelagic și cel demersial sau referindu-se la anume comunități regionale ca geografice ca cei din Norvegia făcând o uh, proiecție pe termen uh, mai lung în ce privește pescuitul. Există o serie întreagă de modalități. Iar în ce privește uh, aceste uh, concesionări, eu cred că trebuie să existe responsabilitate în abordarea acestei scheme. Este unul din cele mai convingătoare acte de regionalizare. Dacă fiecare stat membru uh, va avea uh, atitudine specifică în ce privește CPT-urile inclusiv uh, supraexploatarea poate fi tratată într-o manieră specifică. Trebuie să fie uh, luate în considerare aspecte care sunt accesibile în respectiva regiune. Toată lumea, de altfel, este favorabilă regionalizării, dar așa cum am interpretat eu reglementările Comisiei, regionalizarea uh, trebuie să fie un proces totuși care pornește uh, de jos în sus. Comisia uh, poate să spună ne dorim o regionalizare, dar trebuie să vină anumite organisme care să demonstreze că sunt apte să acționeze în acest sens ce se va întâmpla dacă asemenea organisme nu vor apărea. Pot exista zone din Uniunea Europeană unde organismele existente eh, vor avea sentimentul că nu sunt capabile să își asume responsabilitatea de a lua decizii sau în momentul în care își asumă responsabilitatea, atunci oamenii la acel nivel uh, vor putea fi trași la răspundere și nu Bruselul. Deci, uh, s-ar putea să apară mult mai multe probleme decât în clipa de față. Deci, în clipa de față însă trebuie să ne gândim că există reguli care creează un fel de plasă de siguranță. Avem niște principii care sunt valabile în întreaga Europa și în felul acesta putem controla lucrurile mai bine, inclusiv față de regiunile în care uh, deocamdată lucrurile nu au evoluat. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Grobarczyk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mm. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Continuând intervențiile antevorbitorilor mei cu privire la activitatea excelentă a Ulrichei Rudus, aș dori și eu, la rândul meu, să o felicit pentru uh, acest document excelent. Eu însă aș dori să vă atrag uh, atenția asupra datelor. Ulrike spunea că există o lipsă de date și cine își propune să studieze în detaliu chestiunea uh, datelor statistice, de regulă ajunge la concluzia că nu există suficiente informații nici la nivelul Comisiei Europene și nici la nivelul organizațiilor care a, a, au un impact asupra politicii comune în domeniul pescuitului. Colectarea acestor date devine un aspect esențial pentru că altfel nu vom putea evalua stocurile am încercat uh, în repetate rânduri să uh, cer Comisiei informații cu privire la stocurile de diferiți pești, însă aceste date nu sunt disponibile. Prin urmare, cred că ar trebui să solicităm aceste date sau să solicităm pescarilor să ne furnizeze aceste date, însă nu o vor face dacă sistemul de raportare utilizat în momentul de față în Uniunea Europeană nu va fi uh, aliniat și dacă nu va fi același în toate statele membre, pentru că într-un stat membru cota este împărțită în așa fel încât uh, într-o zi un pescar este în larg uh, conform cotei, iar în uh, a doua zi este în larg uh, ca pescar amator și apoi uh, în a treia zi recurge la cota de bază. Mm, nu vom reuși astfel niciodată să aflăm date certe. Și în ceea ce privește modalitățile de raportare, cred că, în final, există riscul ca fiecare stat membru să prezinte cifrele de pești capturați în conformitate cu cota, pentru că se tem de consecințele care ar putea apărea ca urmare a depășirii cotei. Apoi, în ceea ce privește împărțirea domnilor de pescuit, nici aceste nu, cifre nu sunt uh, sigure și nu furnizează date certe. Eu cred că ar trebui folosite aceleași metode de defalcare și împărțire a cotelor. În ceea ce privește interdicția aruncărilor înapoi în mare, acesta este o temă cu care cu toții suntem de acord. Această măsură ar trebui introdusă cât se poate de rapid, pentru că e scandalos că încă mai au loc uh, aruncări înapoi în mare în apele teritoriale ale Uniunii Europene, însă vă rog să țineți cont de faptul că această interdicție care se reflectă în special în capturile industriale, poate fi fatală pentru anumite specii și anumite pescării, de exemplu în Marea Baltică sau în Marea Mediterană, unde pescuitul industrial creează pagubele cele mai mari. Dacă am introduce această interdicție a rearuncărilor în mare, am da, prin urmare, o posibilitate în plus, o, o undă verde pentru pescuitul industrial. De aceea ar trebui să subliniem problema Mediteranei, pentru că acolo situația va fi abordată diferit. Dar dacă ne referim acum la Marea Baltică, anumite specii supraviețuiesc când sunt uh, capturate, însă pot uh, supraviețui până la finalul sezonului, când devine o specie comercială uzuală și atunci când se aruncă în mare astfel de specii, este o atitudine irațională. Iar în ceea ce privește problema prețurilor mai ridicate pentru puiet, nu cred că este o soluție bună, pentru că acest uh, lucru va uh, avansa uh, rearuncările înapoi în mare. Pentru că dacă un pescar trebuie să plătească mai mult pentru puiet, atunci îl va arunca înapoi în mare, pentru că nu va vrea să-l introducă pe listă pentru a, a-l plăti apoi nu cred că este o soluție bună. Pentru că mm, pescuitul pelagic, de pildă, nu poți controla neapărat uh, ceea ce capturezi, pentru că are și caracter accidental. De asemenea, și dotările, echipamentele sunt importante în acest sens. Și, nu în ultimul rând, fondul propus pentru gestionarea capturilor aruncate în mare. Cred că este o soluție foarte bună pentru că ar putea avansa anumite soluții și activități care ar duce la creșterea valorii capturilor aruncate înapoi în mare care, sigur, nu trebuie uh, date în uh, consum, dar uh, pot fi utilizate ca hrană pentru pești. În ceea ce privește regionalizarea, cred că este o chestiune foarte importantă. Cred că cred că chestiunea interdicției uh, capturilor, uh, rearuncărilor în mare ar trebui uh, rezolvată la nivelul regional prin intermediul acestor consilii regionale de activitate <clears throat> care cunosc situația de la fața locului cel mai bine. Mulțumesc foarte mult, doamna Garcia. Ferreiro eroare cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, doamnei raportor pentru raportul prezentat. Cred că a făcut un efort remarcabil pentru a include toate aspectele care pe care le-am auzit aduse ca argumente de la experți, de la instituții, de la comisie, de la toți cei care au vorbit despre acest subiect de când sunt eu membra Parlamentului. Sunt aspecte pe care le-a propus și delegația spaniolă și pe care le vom propune în continuare, după cum este logic. Nu suntem în momentul cel mai potrivit în care Uh, să se specifice exact care sunt propunerile noastre. Însă vreau să spun că este un document foarte bun, dovada unui efort foarte mare și dovada unei cooperări foarte bune uh, cu raportorii din umbră. Uh, am, ne-am întâlnit de mai multe ori, am discutat de mai multe ori și delegația spaniolă a contribuit cu propuneri proprii deci, dincolo de entuziasmul de care putem da dovadă față de acest uh, document, care este răspunderea parlamentarilor spanioli, uh, ne confruntăm cu o situație nouă, pentru că Parlamentul poate pentru prima dată să participe la definirea politicii comune de pescuit de la Tratatul de la Lisabona și e dificil pentru că acest lucru nu s-a întâmplat până acum. E dificil uh, pentru că niciun parlamentar nu va putea să facă acest lucru de unul singur. Obiectivul este să mergem către realitatea fondului situației pentru a putea fi satisfăcuți pe deplin de acest document. Și aș dori și eu să mă refer la câteva din uh, aspectele acestui document și să uh, mă refer și la ce spuse de colegi. Există puncte în care avem uh, opinii diferite, firește, pentru că noi apărăm interesele sociale solidare cu cele de mediu, nu interesele egoiste ale unei singure țări, ci ceea ce este fundamental pentru a menține în viață sectorul pescuitului. Pentru a putea menține un sistem durabil, trebuie să ținem seama de toți factorii economici și sociali mai ales de acetia și trebuie să ținem uh, cont și de factorii de mediu, iar Spania poate să îi vadă domeniul pescuitul uh, într-o manieră integrală. Credem că trebuie să mergem la fondul chestiunii, să avem o abordare realistă, deci trebuie să discutăm, să abordăm temele cele mai controversate pe baza unor informații mult mai bune și uh, fiecare uh, informație științifică, fiecare studiu de impact de mediu uh, trebuie avut în vedere uh, pentru că trebuie să ne gândim uh, ce acțiuni se pot îndeplini cu realmente, nu arbitrar. Reforma și progresul în sensul reformei în acest sector uh, trebuie să țină cont de de pescuitul, de micul pescuit, de, de pescuitul costier și de pescuitul uh, uh artizanal pentru că în felul acesta putem contribui ca mediul marin și pescuitul să fie mai durabil. Suntem de acord că uh, reforma trebuie aplicată într-un cadru flexibil, că trebuie să abordăm situația într-o manieră diferită pescuitul industrial și pescuitul costier și pescuitul artizanal trebuie să aibă soluții diferite, deci trebuie să abordăm această situație din perspectiva organizațiilor profesionale și sociale și să colaborăm uh, cu statele membre pentru a putea atinge aceste obiective realiste. Ne gândim că este foarte important să facem acest lucru Uh, acest lucru este valabil și pentru acvacultură. În Spania, de exemplu, ne-ar place foarte mult să ne gândim uh, la, uh, mult mai precis, eu știu, la ceea ce se numesc fructele de mare. Trebuie să recunoaștem că există un procentaj redus de finanțare, dar politica de aruncare în mare sau a capturilor accidentale ă, sunt chestiuni fundamentale și trebuie să le discutăm. Trebuie să abordăm problemele și diferitele aspecte regionale Uh, concesiunile de pescuit transferabile. Soluția prezentată aici este pe placul nostru, însă trebuie să pornim de la acele unități de pescuit care au deja o cotă stabilită și să stabilim posibilitatea de a introduce aceste concesii și de a le transfera între statele membre cât privește măsurile de sancțiune, măsurile de prevenire, măsurile uh, de precauție de tip juridico-administrativ, credem că sunt importante, că trebuie să facem uh, pași înainte în acest sens, însă trebuie să facem pași înainte și în ceea ce privește mijloacele tehnice și științifice pentru ca pescuitul să fie mai responsabil și mai durabil. La același lucru este valabil și pentru acvacultură. Și în ultimul rând, Aș dori să spun că reforma aceasta evident nu se poate face dacă nu avem resurse financiare, iar aceste resurse financiare trebuie să se traducă într-o uh, manieră, într-o memorie economică. Nu putem aborda obiectiv și realist o problemă ca cea despre care discutăm dacă nu avem un diagnostic adecvat, dacă nu avem tratament, dacă nu avem obiective clare și sursele, resursele economice suficiente pentru a o pune în practică. Și în final aș dori să spun că delegația socialistă spaniolă uh, susține în totalitate ideea unei reforme a politicii comune de pescuit europene care să mențină aceste obiective, cel social, cel economic, cel de mediu, ca obiective prioritare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Con. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei, doamnei Rodos, pentru că a menționat toate punctele de greutate și sugerează chiar și soluții pe care le discutăm acum. Pescuitul în Uniunea Europeană este doar limitat competitivă pe plan global și aptă să acționeze pe plan global pentru că trebuie să respecte multe condiții. Știm cu toții acest lucru. Și ca atare, în Fondul Comun pentru Pescuit trebuie să dispunem de bani suficienți pentru uh, ca atât pescuitul artizanal, cât și pescuitul uh, de coastă și pescuitul pelagic pe care îl practică marile flote să poată să funcționeze, să supraviețuiască în Europa. Tocmai de aceea eu cred că stocurile uh, trebuie să fie extinse la o biomasă uh, acceptabilă. Trebuie să ținem seama de uh, criteriul BMSY pentru ca să fie durabile. Și ceea ce ne, ne-am permis în anii trecuți în ce privește aruncarea în mare, cred că nu va mai putea să funcționeze pe viitor. Cred că suntem cu toții de acord, pentru că este o biomasă care a fost pescuită, s-a aflat la bordul navelor și după aceea a ajuns înapoi în mare pradă a a uh, vietăților marine, deși este vorba despre un pește care era uh, indicat pentru consum. Deci s-au petrecut multe lucruri obscure, dar noi, bineînțeles că dorim să-i entuziasmăm pe pescari în ce privește interdicția rearuncării în mare, spunându-le că dacă ei vor respecta această interdicție, va fi în avantajul lor. Pentru că dacă nu facem acest lucru, ei nu se vor arăta dispuși să coopereze în acest sens și să respecte. Să ne gândim care a fost practica din anii trecuți. Cât pește foarte bun pentru consum practic a ajuns înapoi în mare. Care a fost propunerea? porția uh, acestor cantități aruncate în mare. Și pentru că dacă uh, la peștele capturat, de fapt, cota era deja um, atinsă, atunci pește de bună calitate a ajuns înapoi aruncat. Iar în ce privește puietul și cota pentru puiet, este din nou un subiect pe care trebuie să-l analizăm. Dar întrebarea este cine poate exercita un control. Ă, ajungem din nou la ideea că este nevoie de o debirocratizare, că lucrurile trebuie să fie simplificate. Deci trebuie să ne gândim cum pot să funcționeze lucrurile. În ce privește repartiția cotelor asupra statelor membre, punctul de plecare trebuie să fie acordul din 1982 uh, privind o stabilitate relativă, iar în ce privește uh, concesiile, CPT-urile, uh, ele nu sunt raportate la persoane și trebuie să ne gândim cum va putea să funcționeze pe viitor mai departe o întreprindere. Dacă un uh, pescar uh, care practica pescuitul de coastă iese la pensie, ce se întâmplă cu tânărul din familie? Poate să preia embarcațiunea, poate să continue uh, să folosească capacitățile care uh, erau la dispoziția pensionarului. Eu cred că trebuie să creăm și pentru tineri o șansă ca ei să continue această profesie pescar. Deci, comercializarea cotelor. Sunt absolut de acord cu uh, doamna Rodos. Nu trebuie să fie uh, un obiectiv declarat pentru noi. În ce privește capacitățile, sigur că este important să știm uh, capacitatea motorului, dar trebuie să știm și tipul uh, navei de pescuit și va trebui să uh, avem investiții pe viitor în acest sens. Pentru că dispun de o anume embarcațiune, dar trebuie să uh, respect totuși niște cote um, și atunci am, pot să mă întreb de ce să investesc și mai mult în acest domeniu. În ce privește regionalizarea um, și aici, sigur că lucrurile trebuie să fie armonizate relația dintre angajator, lucrător, dar și în raport cu consumatorul. Deci aici trebuie să acționăm eh, științific de-a dreptul. Acvacultura va juca și ea un rol important, iar noi dacă vorbim despre acest domeniu, trebuie să eh, ne gândim cum putem să utilizăm proteinele din acvacultură ca hrană pentru pești. Spuneam deja că este nevoie să reducem birocrația. Tratarea separată a Mării Mediterane și a Mării Negre cred că este necesară, pentru că câteodată diavolul se ascunde în detaliu. Dacă avem reglementări de aplicare de 160 de pagini, uh, nu poți să introduci aici și uh, specific Citata regională care ar fi necesară. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Arsenis. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E așadar rândul meu să o felicit pe doamna reportor, raportor pentru bună activitate depusă pe marginea acestui dosar. Sunt de acord cu dânsa în multe privințe. Aveți așadar uh, susținerea mea pe ansamblu. Mă voi referi însă la un număr de două puncte unde am o idee diferită. Propunerea 16, unde se vorbește de cote flexibile, astfel încât cotele nefolosite să poată fi transferate de la an la an în ceea ce privește capturile accidentale. Cred că așa ceva uh, ține de logică matematică, dar în practică nu funcționează așa și nu așa funcționează stocurile. Noi trebuie să lucrăm pe bază de date științifice și sigur pare logic să putem transfera uh, ceva din 2012 în 2013. Însă, date fiind anumite circunstanțe care țin de mediu, acest lucru ar putea avea un efect negativ. Acest lucru nu funcționează întotdeauna, așadar. Trebuie ca tot ceea ce facem să fie bazat pe date științifice și datele științifice țin cont de variabilitatea condițiilor naturale care pot uh, afecta și stocurile de pește. ca și în domnul Milan și mult alți colegi din această comisie, aș dori și eu să reiterez cât de important va fi ca această reformă să fie eficace și implementabilă pentru a ne permite să avem și în continuare pești, dar și pescari și sunt de acord că nu e un lucru care vizează doar Marea Mediterană, ci poate aduce beneficii pentru toate apele teritoriale UE, însă este ceva care în acele zone protejate care vor fi selecționate de fiecare uh, stat membru, în consultare cu comunitatea locală, vor putea avea un beneficiu. Pentru că astfel se vor putea obține cantități mai mari, cu eforturi mai reduse și implementarea acestor măsuri va arăta în anumite zone din Europa dacă vom mai avea în continuare pescari dată fiind penuria de stocuri. Acestea sunt cele două observații ale mele. Felicitări încă o dată. Mulțumesc, doamna Miranda are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să ne aducem aminte că politica comună de pescuit uh, mergea pe criteriile de guvernanță, adică luarea deciziilor bazate pe cele mai bune cunoștințe științifice existente sau disponibile, iar părțile interesate participă activ și se adoptă o perspectivă pe termen lung. Succesul gestionării, adică eșecul actualei gestiuni, gestionări provine din faptul că la nivele definite, la nivel local, regional, la nivel național și statal, la nivel european, a existat, s-a manifestat o lipsă de responsabilitate, o lipsă de bună gestiune, iar măsurile socioeconomice de mediu și de conservare nu au fost cele mai bune. De aceea, raportul doamnei Rodust care merge pe ideea de a pune sub semnul întrebării această politică ar trebui să fie mai ambiios adică să facă o diferență clară între pozițiile privind diversele unități de pescuit. De exemplu, să ne gândim la un criteriu pe care îl introduce doamna Rodus în propunerea 22 privind definiția pescuitului artizanal sau a pescuitului de mici dimensiuni. Este foarte interesant că în propunerea legislativă a Comisiei nu uh, și este și înșelător că nu se face o trimitere la tratamentul diferențiat dintre a pescuitului costier, a pescuitului artizanal și nici în ceea ce privește fructele de mare. În Galicia există câteva sute de mii de persoane care depind de pescuitul durabil al uh, fructelor de mare nu e nevoie de nimic uh, deosebit, aceste uh, fructe de mare cresc singure și trebuie să ne gândim la aceste aspecte socioeconomice, trebuie să ne gândim la conservarea resurselor. Avem o atitudine conservaționistă în sensul că trebuie să îmbunătățim populațiile din rezervele de pește trebuie ca apa să fie limpede, curată pentru ca peștele să supraviețuiască și trebuie să ne gândim la politica aceasta de conservare a populațiilor de pește. Dacă nu există o asemenea politică de, de conservare în zonele de pescuit, nu se va întâmpla nimic. Acum o săptămână discutam în Galiția și îmi spunea un pescar că bunicul meu era pescar, patata era pescar și eu sunt pescar și fiul meu se pregătește să fie pescar și avem o embarcațiune folosesc toate metodele ecologice și este o realitate. Este realitatea Galiției, este uh, realitatea Cantabriei, a unor coste din Franța, a unor coste, coaste din Grecia, din Italia și din Portugalia și din alte locuri. Deci trebuie să dăm un răspuns și doamnei comisar și comisiei, pentru că doamna Rodus nu mă ascultă, dar aș vrea să-i transmit să încerce activ să uh, apere acest regim diferențiat, acest regim care trebuie să se bazeze pe criterii de durabilitate, cum ar fi folosirea echipamentului de pescuit. În foarte multe state membre există experiență în acest sens. Și în ultimul rând, în ceea ce privește cotele transferabile, ar trebui foarte bine să ne gândim la posibilitatea ca măsurile preventive și protecționiste care pot să salvgardeze pescuitul tradițional, care asigură pescuitul durabil, au fost excluse din cote și din capturile totale admisibile. Orice tip de politică propusă de la Parlamentul European se va adresa acestui sector și dacă nu discutăm cu sectorul pescuitului, mai bine nu mai facem politică. Și în ultimul rând, programele de, programele de acvacultură. Vin dintr-o țară în care acvacultura este extensivă, pur și simplu extensivă, este ecologică, este verde, este durabilă și deci nu sunt în uh, favoarea unei acvaculturi uh, intensive cu fonduri europene fondul viitor va trebui să financeze acvacultura, dar acvacultura extensivă și nu cea intensivă, pentru că, care nu ar fi durabilă din punct de vedere ecologic. Fructele de mare, de exemplu, sunt durabile ecologic ce poate fi mai ecologic uh, decât fructele de mare care există pe coastele Galiției. Asta este acvacultura pe care o vom apăra. Mulțumesc foarte mult! Domnul Rosbat. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au uh, spus deja foarte multe lucruri, nu vreau să le repet. Doresc să-i mulțumesc doamnei Rodus pentru o activitate extraordinară, foarte minuțioasă și un volum foarte mare de muncă. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu multe din propunerile dumneavoastră. În ce privește acvacultura, ar trebui să solicităm uh, ca acvacultura să fie ecologică și să eliberăm de uh, presiune în felul acesta pescuitul maritim. Nu mă gândesc la uh, țări care se învecinează cu marea, dar mă gândesc la um, Austria, la Ungaria, uh, țări care nu au ieșire la mare și trebuie și aici să încep aplicăm formule de best practice, să îndemnăm și aceste țări să respecte niște norme de protecție a mediului, pentru ca um, și aici acvacultura creată de noi uh, să fie una de bună calitate, să țină seama de criterii ecologice. Cred că aici trebuie să acționăm cu mai multă energie. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc cuvânt. Are cuvântul domnul Romeva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri despre conținutul acestui raport și multe au fost corecte. Vreau însă să adaug și eu ceva, niște gânduri proprii legate de unele riscuri implicate de propunerea de reformă și mă voi referi la aceste aspecte în următoarele evident, obiectivul reformei, suntem cu toții de acord, trebuie să prioritizeze elementele fundamentale cum ar fi buna gestiune a unităților de pescuit, reducerea capacității, eliminarea aruncărilor în mare și potențierea activităților durabile. E foarte ușor să spui vorbele, teoria e foarte ușoară, dar problema este când ajungem la conținut și înțeleg că atât propunerea Comisiei, cât și ceea ce spunem noi aici, s-ar putea spune că merg oarecum în același sens, dar există un risc și anume să punem accentul pe elemente care sunt mai ușor de controlat și uităm elementele mai importante, elementele concrete. Elementele importante înseamnă stabilirea planurilor de gestiune pe termen mediu și lung bazate pe studii științifice. Asta e greu, asta e complicat, dar este necesar. Ce e ușor? Ușor este să ne concentrăm pe ideea aruncării în mare, pe acvacultură și pe cotele transferibile. Asta, transferabile. Asta e ușor și din acest punct de vedere, sigur, ele fac parte din soluția globală, dar uh, numai așa nu ajungem la soluția globală. Este riscul pe care îl văd eu, este riscul pe care îl percep în momentul în care analizez dezbaterile de conținut iar riscul se poate extrapora la o consecință care ne preocupă foarte mult și anume cum e ușor să ne gândim la acvacultură pentru că este limitată fizic și pentru că putem să vedem decât starea stocuri uh, rezervelor de pescuit interzicerea aruncărilor în mare, sigur, dar uităm că înainte de a interzice aruncarea în mare, obiectivul este să nu existe ă, capturi aruncate în mare și obiectivul trebuie să fie reforma capacităților tehnice pentru a reduce cantitățile aruncate în mare. Asta este obiectivul principal, nu este obiectivul secundar. În ceea ce privește acvacultură se întâmplă la fel. Obiectivul nu trebuie să fie garantarea unor elemente de cultivare sau de creștere în captivitate a peștelui, ci garantarea faptului că în habitatul natural peștele se poate reproduce și poate să sporească stocurile. Acesta trebuie să fie obiectivul principal și nu cel secundar. Deci eu văd un risc aici pentru că noi dorim să facem niște amendamente la propunerea comisiei în acest sens deci trebuie să punem accentul pe aceste elemente iar concluzia mea este următoarea și aici trebuie să punem banii pentru că până în cele din urmă ă, toate acestea vor duce la care sunt prioritățile pentru care trebuie să contribuim economic sau pentru care avem o capacitate fiscală și încă o problemă ultima, care este tipul de pescuit pe care dorim să-l definim în Uniunea Europeană peste 15-20 de ani, adică cine vrem să facă această activitate și pe cine vrem să scoatem din această activitate. Este o chestiune politică care poate fi dureroasă pe termen scurt, dar care evident trebuie luată această decizie și mă preocupă pentru că vrem să mulțumim pe toată lumea și s-ar putea să ajungem să aducem beneficii celor cărora nu trebuie să le aducem și aducem prejudicii pe care, celor pe care ar trebui să îi susținem. Astea sunt gândurile mele trebuie să le transformăm în niște amendamente concrete, dar nu vrem să pierdem din vedere ce am spus și anume căutarea, uh, da, doar așa, nu, nu vedem câteodată uh, pădurea de arbori uscați, doamna Patrau. Muito obrigada, Presidente. Uma das vantagens de ser... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre avantajele celui care intervine pe final Uh, este că pot fi succint și să te concentreze asupra a ceea ce nu s-a spus. Vreau să mă refer la ceea ce s-a spus uh, succint și să o felicit pe doamna raportoare pentru activitatea depusă. Aș dori să analizez doar câteva aspecte care mi se par importante. De exemplu, diferențierea între pescuit industrial și pescuit, micul pescuit de coastă. S-au amintit aceste, acest termen, dar nu ne-am concentrat asupra diferențierii. Consider că propunerea 22 uh, nu este suficientă dacă stabilim un singur criteriu. Am avut deja multe discuții pe această temă și am spus întotdeauna că această definiție trebuie să fie flexibilă astfel încât să fie și uh, corespunzătoare atât în țările din nordul Europei cât și în țările din sudul Europei. Și nu știu dacă va fi posibil să găsim o singură definiție pentru toate tipurile de pescuit uh, de la nord la sud în Europa. Încă nu există criterii care să poată fi uh, privite și analizate în mod obiectiv. Mă îngrijorează efectele acestei definiții pe care o propune. Sigur, a existat un consens că ar trebui să existe sisteme diferite pentru cele două tipuri de pescuit. Aceste sisteme diferite au însă și efecte. și foarte multe nuanțe. Astfel, uh, trebuie să ne întrebăm cum anume s-ar uh, putea aplica aceste concesiuni de pescuit transferabile în pescăriile mici. Sigur că trebuie implicat uh, implicați și cei afectați, cei care activează în acest sector. Eu Cred că aceste chestiuni uh, care vizează gestionarea ar trebui aplicate doar pescuitului industrial. În ceea ce privește zonele de pescuit, aici mai am anumite dubii. Eu cred că e important ca acestea să fie diferențiate pentru micul pescuit de uh, coastă, iar în ceea ce privește ajutoarele pentru uh, pescuitul industrial, cred că nu ar trebui investite fonduri comunitare. Dacă nu sunt rentabile, trebuie să renunțe la activitate. Însă acest lucru nu este valabil pentru uh, pescuitul uh, artizanal, pentru pescuitul de coastă. La ultima reuniune de la Strasburg am adoptat o rezoluție cu privire la multifuncționalitatea pescuitului și tocmai de asta era vorba și anume că foarte multe bunuri publice includ uh, și pescuitul, în special pesc micul pescuit de coastă. Doamnă raportor, ați făcut treabă foarte bună, însă v-aș sugera să includeți și multifuncționalitatea activității de pescuit în raportul dumneavoastră. Și un ultim aspect și încă un aspect care se regăsește în această rezoluție reprezintă condiționalitatea. S-a făcut referire astăzi la acest aspect fără a um, spune termenul în cauză, însă trebuie să există o diferențiere, această dif- discriminare pozitivă pentru aplicarea practică, pentru că acestea pot constitui stimulente uh, astfel încât pescarii și uh, armatorii să devină parteneri în ceea ce privește activitățile de control. Permiteți-mi să mă mai refer la un aspect care devine din ce în ce mai important și anume definiția regiunilor sensibile din punct de vedere geografic. odată cu cercetarea științifică pentru bazinele maritime, a devenit uh, posibilă identificarea acestor zone <clears throat> sensibile din punct de vedere geografic, uh, în care uh, se regăsesc socul de reproducere și puietul. Aceste zone ar trebui tratate în mod diferit, astfel încât uh, să beneficieze de o protecție sporită. Și încă două aspecte, dacă îmi permiteți. Nu am regăsit un punct în documentul dumneavoastră, dar poate mi-a scăpat, dată fiind multitudinea de documente, nu am găsit nimic uh, cu privire la uh, regiunile ultraperiferice. Sigur aceste regiuni sunt foarte importante pentru Europa și există caracteristici diferite în acele regiuni și de aceea s-ar impune un tratament specific pentru aceste regiuni, pentru a arăta cum anume se desfășoară activitățile piscicole acolo. În final, acvacultura. Aici trebuie să am o atitudine critică pentru că ar urma să uh, fie introdus uh, un singur uh, consiliu de activitate pentru acvacultură și mă întreb dacă ar putea fi constituit un astfel de Consiliu Regional RAC care să acopere toată diversitatea de aspecte în ceea ce privește acvacultura, în uh, ape sărate, dulci, offshore, inshore și mai departe. Există așadar o mare diversitate și va fi greu să atingem o precizie științifică suficientă dacă există un singur astfel de consiliu, dată fiind uh, uh realitățile diferite din teren. Mulțumesc încă o dată și încă o dată felicitări, doamne raportor. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Thank you very much, Chair. Um, I would also like... Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu vorbitorilor care au felicitat-o pe raportoare pentru calitatea documentului propus care este într-adevăr un document foarte reușit, având în vedere prevederile legale de la care s-a pornit. Nu am uh, auzit ca cineva să fi solicitat clarificări din partea Comisiei. Deci, poate că îmi permiteți să mă refer la câteva aspecte care ne-au atras atenția în document și în comentariile pe care le-am auzit astăzi. O informație importantă pe care am mai auzit-o, dar asupra căreia merită să ne oprim este uh, selectivitatea în uh, ce privește evitarea rearuncării uh, capturilor accidentale în mare. Se spune că trebuie să fim mai selectivi pentru că obiectivul final trebuie să fie să evităm pe viitor să ajungem la stoparea um, sau interdicția um, aruncării capturilor accidentale în mare. Există o dezbatere aflată în curs în clipa de față în legătură cu uh, modul în care trebuie să operăm câteodată atunci când uh, avem de a face cu capturi accidentale care au fost până la urmă inevitabile, uh, chiar dacă sunt capturi nedorite. Este un domeniu asupra căruia merită să medităm. Există mm, o mare sensibilitate vis-a-vis -vis de acest subiect dar trebuie să încercăm să găsim o soluție bine echilibrată. Uh, trebuie să nu îi stimulăm pe pescar să continue să arunce capturile accidentale în mare. Să vedem ce modalitate uh, de uh, motivare putem găsi Uh, pentru ca toate speciile să poată fi exploatate corespunzător și să nu creăm piețe paralele în anumite țări uh, în ce privește puietul de pildă. Cred că este un domeniu asupra căruia trebuie să ne mai gândim și vom ține seama de toate sugestiile care au fost făcute astăzi. Un element important care a fost menționat. În ce privește supracapacitățile, este un subiect dificil. Știți că nu este ușor să uh, efectuezi măsurarea în acest domeniu. Nu există instrumente 100% științifice uh, imaginea care ni se oferă privind capacitățile um, nu este una 100% realistă, deci va fi foarte dificil să ne putem baza pe instrumente tehnice de măsurare a capacităților și asupra capacităților. Este o dezbatere foarte dificilă. Poate că trebuie să mai uh, oferim o clarificare privind acvacultura. Noi nu propunem nimic ce ar deveni obligatoriu. Câțiva vorbitori au spus că nu ne dorim ca Uniunea Europeană să introducă reglementări în ce privește acvacultura, ne dorim ca statele membre să facă acest lucru. Este de altfel exact ceea ce își dorește și Comisia. Deci statele membre vor avea în continuare posibilitatea să facă acest lucru. Putem să creăm stimulente financiare pentru o acvacultură mai ecologică, mai durabilă, care să valorifice și tradițiile în acest domeniu. Deci nu vrem neapărat să definim uh, foarte minuțios tipurile de acvacultură, pentru că nu vrem să trecem dincolo de ceea ce ne putem permite să facem dinspre Bruxelles. În orice caz, principiul durabilității este foarte important și rămâne în centrul preocupării noastre. Voi uh, lua cu mine ideea privind o flexibilitate a cotelor care a fost avansată de către raportoare și vom analiza pe viitor dacă aceasta va fi o modalitate de a efectua un management uh, realist în ce privește cotele. Este o chestiune foarte dificilă, suntem conștienți de acest lucru. Poate că un ultim subiect, flota de dimensiuni mici. S-au făcut multe comentarii legate de necesitatea de a avea o secție specifică privind flotele de mici dimensiuni în această reglementare, în acest regulament. Preluăm ideea care a fost avansată aici, să vedem dacă putem introduce alte criterii dincolo de dimensiunile ambarcațiunilor, de lungimea pescadoarelor, tre- am încercat în trecut colegi care au deținut această responsabilitate anterior, mi-au spus că ă, a fost uh, o luptă îndelungată în a găsi uh, definiții pentru pescuitul costier, uh, sau de alt tip. Iar în ce privește concesiunile de pescuit transferabile, noi am încercat să creăm niște principii generale, lăsând autoritățile de la, autorităților de la fața locului, care cunosc lucrurile mai bine decât o facem noi de aici, de la Bruxelles, să uh, particularizeze aceste prevederi. Noi, în orice caz, nu am introdus reglementări care să contravină uh, Um, preocupărilor de la fața locului. Deci încercăm să nu impunem un model obligatoriu pentru toate regiunile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Rodos mi încheie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au găsit cuvinte atât de amabile la adresa mea, însă nu am fost singură în această activitate. Mulți dintre dumneavoastră ați fost implicați. În calitate de comisie de specialitate am organizat multe audieri pe această temă, la fel și în grupul nostru politic am avut o serie de audieri. De asemenea, m-am putut baza pe o echipă foarte bună care m-a susținut pentru că, singur nu se poate face o astfel de muncă, de aceea aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor. Aș dori să atrag încă o dată atenția asupra faptului că nu este vorba încă de raport, ci doar de un document de lucru care are menirea de a pregăti un bun raport și de aceea vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate sugestiile bune care au fost formulate astăzi și v-aș ruga de asemenea să-mi trimiteți uh, cât mai curând posibil uh, sugestiile dumneavoastră și în scris, pentru că astfel vom putea evita o serie de amendamente la raport. Eu cred că obiectivul acestui uh, raport ar trebui să fie acela ca apoi cu toții să avem senzația că stocurile noastre merg în direcția cea bună, că am creat niște măsuri uh, uh, care să protejeze mediul și ca să permită și regenerarea stocurilor din mări. Știm că în multe domenii există deficite în uh, la evenimente publice spun tot mereu că reforma anterioară în domeniul pescuitului a fost un dezastru și că noi trebuie să încercăm acum să corectăm greșelile trecutului. Nu cred însă că ar trebui să lăsăm asta la latitudinea indivizilor sau in, latitudinea statelor, pentru că în trecut uh, am constatat că multe dintre statele membre nu s-au ridicat la nivelul răspunderilor pe care uh, care le reveneau nu au luat în serios uh, competențele de control care le reveneau și de aceea noi trebuie să redactăm un document care să-i oblige pe acești oameni să ia în serios această chestiune pentru că uh, e până la urmă ultima sută de metri și dacă nu acționăm acum va fi prea târziu. Din contribuțiile dumneavoastră pe care mi le-am notat, conchid că în principiu sunteți de acord cu mici excepții pe care v-aș ruga să mi le transmiteți în scris și voi încerca să le includ în raportul meu, însă marea majoritate dintre voastre sunt de acord că trebuie schimbat ceva, trebuie să acționăm în comun și vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumim, vom continua cu această dezbatere, pentru că și mâine vom discuta despre acest subiect. Să trecem la punctul 6, modificarea regulamentului 1300 din 2008 pentru planul multianual de stocurile de herring prevăzute în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri. Are cuvântul domnul Stevenson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte este al doilea schimb de opinii pe marginea acestui regulament. Am avut o discuție scurtă data trecută când am discutat la comisia noastră acest subiect. Vreau să vă spun care sunt propunerile mele privind considerentele. N-am modificări majore de făcut, dar am mai eficientizat exprimarea unor idei Mă refer la trei articole cheie. Articolul 1, în primul rând, am menținut uh, formularea pentru poziția geografică a stocurilor. Unitățile de pescuit din nord sunt clar uh, definite, sunt descrise foarte clar unitățile de la 6A, la propunerea Comisiei, toată zona 6A este cuprinsă aici, ceea ce ar însemna o um, unitate suplimentare. Planul acesta nu are ca scop să gestioneze două unități de pescuit, ci doar una singură, de zona de nord 6A. Înțeleg din primul schimb de opinii pe care l-am avut aici că nu era intenția Comisiei să propunere sporirea domeniului de aplicare al planului, ci să continue să reglementeze același rezervă biologică ca în planul curent. Dacă într-adevăr lucrurile stau așa, nu văd de ce trebuie să schimbăm uh, formularea, dar aș dori să îmi clarifice comisia aceste lucruri, să îmi spună clar că asta este scopul. Articolul 7, revizuirea ratei de mortalitate a pescuitului și a problemei biomasei, comisia era prea vagă aici și n-a indicat ce a, pe ce bază științifică și-au făcut evaluarea. Cred că trebuie reintrodusă formularea curentă și anume uh, că uh, opinia științifică trebuie să vină de la instituțiile europene, trebuie să se facă consultări cu Consiliul Consultativ pentru Pescuitul Pelagic, în cooperare cu toate părțile interesante, important să le includem în consultările viitoare nu putem revizui aceste nivele decât uh, în termen foarte scurt uh, și mențin ideea de acte delegate în conformitate cu procedura legislativă. Iar la articolul opt sunt de acord cu propunerea făcută de comisie pentru a eficientiza evaluarea și să elimine consultările anuale, să se facă o revizuire la patru ani am impresia că cererea anuală de revizuire oricum n-a avut loc, iar această revizuire la patru ani mi se pare că este în conformitate cu procedura codeciziei. Am reintrodus prevederea existentă în regulamentul curent și anume că uh, comisia trebuie să solicite consiliere de la consiliul consultativ pentru uh, pescuit pelagic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Stevenson! Și dăm acum cuvântul comisiei, dacă nu dorește altcineva să ia uh, cuvântul. Comisia are cuvântul acum. Yes, uh, Mulțumesc! Doresc să răspund la uh, observațiile raportorului legate de articolul 1 pot confirma că, da, ne dorim să reglementăm același stoc biologic ca în fostul regulament. Nu dorim să modificăm domeniul de, de aplicare a regulamentului. Mai dorește altcineva să intervină? Nu. Să trecem la următorul punct din ordinea de zi posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută de acordul de parteneriat în acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Mozambic. Doamna Garcia Iero are cuvântul să prezinte acest raport. Doamna, aveți cuvântul. Mă scuzați, domnule președinte, Încercam să-mi fac ordine în hârtii. În primul rând, aș dori să vă spun că în raport există o eroare la pagina a doua, unde se vorbește despre 80.000 de tone, e vorba de 8.000 de tone. Este o eroare care s-a strecurat în text. E ya entro en el contenido del Și să intrăm în conținutul acestui raport. După cum știți, protocolul anterior uh, a ajuns uh, la uh, final în 2011, iar Consiliul a mandatat Comisia să relanseze negocierile și după un timp avem acum Ni s-a prezentat în noiembrie anul trecut un raport pentru a putea efectiv în conformitate cu puterile de codecizie să adoptăm o poziție favorabilă sau nu acestui uh, protocol, acestui acord de parteneriat. Avem oarecare întârziere, deoarece uh, acordul a intrat în vigoare provizoriu de la 1 ianuarie, dar nu este responsabilitatea uh, care ține de noile puteri ale Parlamentului. A trecut uh, și Crăciunul peste noi, însă lucrul acesta nu este relevant. Trebuie să spunem că este important ca informațiile care ar fi trebuit să însoească la momentul respectiv acest raport pentru a putea evalua mai obiectiv uh, situația, cum ar fi studiile de impact de mediu sau evaluările făcute privind uh, modul în care a fost pus în aplicare acordul anterior, nu ne-au fost puse la dispoziție. Deci propunerea noastră uh, ar fi trebuit să se bazeze pe aceste informații de la Comisie. Dar mie mi se pare că ar fi fost elemente fundamentale. Ar fi trebuit să avem informații transparente, astfel încât Parlamentul să aibă acces la ele pentru a putea face o propunere care să fie obiectivă altfel facem pur și simplu un act formal și nu aducem o poziție comună, o poziție de reprezentare a cetățenilor, așa cum spune că trebuie să facem tratatul de la Lisabona. Se propune un nou acord de trei ani, de la 1 ianuarie 2012 până în 2014, 31 decembrie, și principalele venituri aduse de Uniunea Europeană, principalele contribuții financiare, sunt compensate apoi prin licențele acordate vaselor de pescuit în Mozambic. Pe de o parte, e vorba de sume foarte mari de euro pe an, 980.000 de euro pe an, iar și este vorba de accesul navelor de pescuit în zona de pescuit a Mozambicului și 460.000 de euro sprijin financiar pentru politica sectorială din Mozambic pentru a îmbunătăți situația pescuitului și a populației din Mozambic. Cum spuneam, tonel, tonajul de referință este de 8.000 de tone pe an, ceea ce înseamnă o scădere față de nivelul anterior E vorba de 75 de nave în total, 43 sunt nave cu plasă pungă și 32 sunt nave cu paragate plutitoare. Spania, Franța, Portugalia și Regatul Unit sunt statele care au acces. Există și niște clauze noi care se referă la ajutorul sectorial pentru cooperare, iar Comisia pentru dezvoltare ne-a făcut niște recomandări și aprobă și susține acest raport în sensul că trebuie să vegheze la punerea în aplicare a tuturor ideilor care țin de respectul drepturilor omului, libertăților democratice, a libertății de asociere, a libertății sindicale, de la dreptului la negociere colectivă, toate aceste recomandări care sunt incluse ca uh, niște clauze noi și am dori să fie carta de identitate prin care vasele noastre de pescuit și pesc pescarii pe care le folosesc să poată în condițiile din țările de origine și cu aceleași uh, Uh, criterii de muncă și sociale ca în țara de origine, astfel încât salariul să nu poată fi mai mic decât salariul din țara de origine. Se stabilește de asemenea obligativitatea uh, angajării unor uh, um, pescari mozambicani de asemenea, se spune că în acest nou protocol proprietarii de nave armatorii să plătească cu 20-25% mai mult uh, decât înainte, se poate ajunge la o înțelegere cu Mozambic și trebuie făcut acest lucru pentru a vedea în ce condiții este flota mozambicană. Și de asemenea se stabilește uh, existența unui jurnal de bord electronic pentru a înregistra toate capturile făcute uh, Până la 1 iulie este data pentru a experimenta acest jurnal de bord uh, și trebuie să se implice Institutul Științific din Mozambic. Se pune problema îmbunătă îmbunătățirii gestiunii și controlul activităților de pescuit. Noi uh, apărăm aici ideea unui pescuit durabil și responsabil, nu numai în apele europene, ci și în alte ape unde pescuiesc navele europene. Este fundamental pentru că vorbim de durabilitatea uh, nu numai a uh, continentului, ci de durabilitatea planetei globalizate. Deci avem o răspundere dublă cât anume vom pescui în alte zone beneficiu trebuie să fie nu numai la nivelul persoanelor sau țărilor, ci și împreună la nivelul sectorului pescuit și al mediului marin. Deci este o reacție, un răspuns care trebuie să vină din partea celor care fac uh, aici, care pescuiesc acolo, adică vasele de pescuit. Există o clauză în care spunem că în cazul în care se constată că administrația mozambicană sau europeană că nu se îndeplinesc condițiile, atunci se poate revoca fie temporar, fie parțial, fie absolut a licenței acordată vasului respectiv oricare ar fi aspectul uh, semnalat, fie drepturile de muncă, fie drepturile omului, fie drepturile de mediu. Comisia de buget a analizat și ea această propunere și uh, și-a dat acordul și spune că realmente fondul destinat susținerii pescuitului din Mozambic este aproape dublat în acest nou tratat la 460.000 de euro și de asemenea îi se pare un element pozitiv faptul că uh, există diverse motive, cum ar fi încălcarea drepturilor omului și a principiilor democratice pentru revocarea autorizației sau a licenței. Uniunea Europeană cere să se îndeplinească niște condiții, dar și Uniunea Europeană pescuiește în ape internaționale, deci trebuie să se aplice transparența în cea mai mare măsură, deci măsurile tehnice, registru despre care vorbeam, trebuie să existe pentru a lupta împotriva pescuitului ilegal. Și solicităm de asemenea să se facă informări anuale privind at- privind aplicarea acordului și privind planurile multianuale pentru a putea evalua situația și de asemenea pentru a pune în practică măsuri de recuperare, adică pentru îmbunătățirea condițiilor de pescuit și de viață a mozambicanilor. Cam asta ar fi propunerea despre care vorbeam. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna Iera. Are cuvântul doamna Loven. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Garcia Carvalho pentru foarte reușitul raport. Susțin faptul că accentuați necesitatea uh, transparenței acordului anterior. Trebuie să existe un raport de evaluare care trebuie să ajungă la Parlament și la Consiliu la timp, astfel încât atunci când se negociază un nou acord cu Mozambicul, trebuie să dispunem cu un an înainte de uh, începerea negocierilor despre această evaluare. Și am tot am obosit tot spunând uh, acest lucru, dar uh, am fost raportoare din umbră pentru uh, grupul verzilor pentru acest raport. Mi-am dorit să văd această evaluare, dar ar fi trebuit să merg la secretariatul comisiei să semnez pentru a primi raportul Cred că nu trebuie să se procedeze astfel. Cred că evaluarea trebuie să fie uh, publică, trebuie să avem acces la ea. Pentru că nu putem să tragem concluzii uh, fără să cunoaștem rezultatele raportului de evaluare. Dar cred că doamna Garcia Hieros uh, um, a elaborat un document destul de amplu și dispunem și de un raport al Comisiei DEVE, în care se spune că nu există uh, suficientă transparență în ce privește întâlnirile uh, comune. Eu cred că procesele verbale ale acestor reuniuni, de asemenea, ar trebui să fie uh, accesibile nu doar instituțiilor din Uniunea Europeană, dar și Parlamentului din Mozambic. Este o cerință a transparenței. Uh, iar acordul în domeniul pescuitului este uh, o problemă deosebit de importantă. Se vorbește despre o creștere cu 25% a taxei plătite de către armatori. Da, aici este vorba despre 65 de euro pe uh, tonă pentru Uniunea Europeană. De fapt, care este contribuția armatorilor pe tonă în baza acestui acord? Se vorbește despre 300 de euro pe an uh, pentru un fond de uh, observare a ambarcațiunilor. Mie mi se pare că 300 de euro pe an este o taxă extrem de mică. Este oare corect? Și ce înseamnă asta? Uh, Uh, cum se finanțează observatorii în clipa de față. Există de asemenea uh, un logbook uh, electronic obligatoriu, acest lucru este foarte important. Um, e important să dispună navele de un sistem electronic de monitorizare la bord și atât uh, Parlamentul European, Consiliul, cât și Parlamentul din Mozambic trebuie să dispună de aceste informații. Și susținem și condiționalitatea. Dacă există o violarea drepturilor uh, omului, dacă Mozambicul nu își uh, îndeplinește responsabilitățile care decurg din acest acord, ar trebui să existe și clauza de suspendare a acordului. Uh, și în final, uh, mi-aș dori uh, ceva mai multe detalii uh, pentru că raportarea din Comisia deve își formulează anumite îngrijorări în legătură cu evaluările expuse. Ce va întreprinde Comisia împotriva armatorilor care nu respectă cerințele, doar Mozambicul eh, devine eh, în cazul acesta eh, subiect al încetării acordului? Cât de bine ne monitorizăm proprii armatori? Oare ei respectă toate condițiile prevăzute în acorduri? Mulțumesc, domnul Stevenson. Just a quick word. Doar câteva cuvinte pentru a susține cele spuse de Isabela Lovin în ceea ce privește accesul la aceste documente top secrete. E o povară pentru deputați să se deplaseze uh, pentru a consulta aceste documente uh, având posibilitatea doar de a-și face notițe fără a putea obține copii Xerox și nici măcar de a face fotografii cu telefonul mobil. Mi-aduc aminte de o situație uh, de la școală, când aveam 10 ani și un alt coleg uh, a introdus în școală o copie a revistei Playboy și uh, a trebuit să lecturăm uh, acea revistă în condiții de uh, foarte secrete. Bine, revenind acum, nu e ca și cum presa ne-ar aștepta la ieșirea din Parlament uh, Uh, întrebându-ne dacă nu cumva avem o copie a acordului cu Mozambicul. Ne place să intereseze acest subiect, însă totuși situația e absurdă. La palabra. Mulțumesc. Are cuvântul acum Comisia. Vreau și eu să spun că am avut un incident uh, foarte neplăcut săptămâna trecută apropo de un raport de la DigiTrade am rezolvat uh, cu bine acest incident, dar după schimb de documente scrise, pentru că altfel uh, s-au întâmplat niște lucruri care au avut și efect, dar adresez o rugăminte comisia, așa cum spunea și domnul Stevenson, să să menținem în continuare, eu știu, temele confidențiale, dar rapoartele nu, da? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vorbesc despre chestia cu Playboy, dar evident am să mă vorbesc cu șefii mei ca să spun uh, foarte precis ce s-a spus în această încăpere. Înțeleg uh, dificultățile cu care v-ați confruntat, dar vreau să precizez anumite lucruri care au fost aduse în discuție. Evaluările eu știu, trebuie să găsim un acord între voyeurism uh, și informație. Sigur, domeniul public, da, e foarte adevărat, dar vă aduc aminte că există și date cu caracter personal. Deci uh, orice dată individuală din orice fel de raport va fi curățat din punctul acesta de vedere. Cât uh, privește procesele verbale ale comisiilor mixte, vreau să vă spun că ele sunt transmise Consiliului și Parlamentului, deci Vă reamintesc că facem uh, un efort din acest punct de vedere și apoi în ce privește observațiile privind finanțarea, poate insuficientă pentru operațiunile observatorilor la bord, sigur este foarte adevărat, dar vă reamintesc că este primul uh, protocol pentru acordurile de parteneriat care fixează această obligație. Iau notă de faptul că Parlamentul consideră că este prea puțin aici. Ce se întâmplă în cazul în care această clauză nu este respectată? Există proceduri la mai multe niveluri. Uh, uh, în primul rând, autoritățile mozambicane discută ad hoc sau în comisia mixtă cu comisia. Comisia se adresează statelui, statului de pavilion al navei care este bănuită că a comis o infracțiune statul membru în capacitatea sa de stat de pavilion poate să sancioneze nava respectivă iar vă reamintesc că mozambicul are dreptul i datoria să uh, nu reînnoiască o licenă pentru un vas care a comis o infraciune. cât privete comentariile făcute de celelalte comisii vreau să liniștesc Comisia Dezvoltare cât privește respectarea drepturilor fixate în acest protocol, Comisia va veghea permanent ca aceste drepturi să fie respectate și la fiecare comisie mixtă se va face un bilanț cu autoritățile mozambicane. În ce privește respectarea convențiilor colective de muncă, salariile, susținerea pescuitului artizanal, întărirea mijloacelor de control, am spus deja, Vă reamintesc că doamna raportor a spus acest lucru. Susținerea sectorială a fost uh, mărită față de protocolul anterior, tocmai pentru a permite o mai bună funcționare a mecanismului. Și, în, în ultimul rând, am notat faptul că doamna raportor a subliniat nevoia unui tratament de egalitate în ce privește normele eh, care se aplică stocului. Eh, aici e vorba numai de nu, nu, e vorba numai de ton. Sigur că noi vom eh, veghea la acest lucru. Mozambicul aparține organizației regionale a Oceanului Indian de anul trecut, ceea ce este foarte bine. Deci ne permite să garantăm această egalitate de tratament. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Lovin. Mă întreb și mă adresez comisiei dacă ne-ați putea da informații cu privire la suma uh, pe care armatorii o plătesc per tonă și dacă există un sistem de urmărire și control în Mozambic. Domnul Rambo, puteți răspunde? Merci, Monsieur le Président. La réponse... Mulțumesc, domnule președinte. Un răspuns scurs. 305 euro este taxa, iar în ce privește VMS-ul este obligatoriu. Senora. Mulțumesc foarte mult. Doamna raportor are cuvântul în încheierea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, intervenienților. Venim din țări uh, cu drumuri diferite, dar nu voi folosi uh, exemplul domnului Stevenson pentru că nu ar fi potrivit. Iar eu, ca femeie, cu atât mai puțin. Cred că în momentul în care noi, în Spania nu putem ajunge la informație, nu avem acces la informație și nu există transparență, există opacitate, există tăcere. Ne gândeam întotdeauna că ceva mirosea uh, prost. Dar trebuie să recunosc că mi s-au dat uh, două zile ca să fac prezentarea pentru că trebuia făcută urgent, trebuia aprobată urgent deci trebuia trimisă la traducere și trebuia trimisă și dumneavoastră. Și am citit, uh, eu știu ce mi s-a dat și mi-am dat seama că lipseau date. Dar un element foarte important pe care l-am cerut de la început au fost, poate că o fi de formație profesională, am cerut studiu de impact asupra mediului. Nimeni nu mi-a spus mecanismul prin care îl pot obține, după care a, trebuia să mă adresez personal secretariatului și secretariatul uh, nu răspunde de această normă. Și în Spania ceram și îmi spunea, duceți-vă la minister, acolo erau tone de hârtii. Deci era foarte greu să te informezi apropo de situație. Dar cred că sunt de acord cu cele spuse de colegi. Principiul transparenței trebuie să funcționeze. Transparența informației nouă parlamentarilor ni se cere să facem uh, rapoarte, să le aprobăm. Uh, suntem oameni maturi, responsabili, reprezentăm cetățenii, deci suntem într-o perioadă nouă și trebuie să ne adaptăm de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Dar dacă avem doi ani jumate să negociem renoirea unui acord, noi nu putem să avem la dispoziție doar două zile ca să formulăm o propunere de raport. Eu uh, fac parte dintre persoanele care sunt de multă vreme membră în Parlament și nu mă pretez la asemenea acțiuni uh, formale nici cu cei de aceeași culoare politică ca mine sau cu alții. Nu vreau să fac o chestiune formală, să spun că e bun, e minunat, că pentru că între voyeurism și transparență există un punct de echilibru și anume informarea reprezentanților uh, aleși de popor. Apoi, cum se va folosi acea informație, sigur când e vorba de conținuturi economice, de conținuturi sociale, nu sunt uh, informații care pun sub semnul întrebării siguranța europeană sau siguranța statului mozambican. Sigur, am colaborat bine în anumite situații, dar probabil că eroarea a fost a mea de la început eu trebuia să uh, spun foarte bine ce cer și îi cer scuze doamnei Lovin, colegei mele, dacă am fi făcut împreună acest uh, raport. Ar fi trebuit să includem aici problema drepturilor omului, a protecției mediului, a drepturilor de precauție, pentru că uh, dacă unele vase obțin randamente, profituri, pescuind o, o specie care este problematică, atunci, sigur, am putea să acordăm mai multe fonduri, mai multe surse pentru ca fondul de observare să se uh, dezvolte. Pentru că, așa cum spuneam, finanțele sunt puține și poate că pe viitor ar trebui să ne gândim la chestiunea asta poate că ar trebui să fac din nou, să fac din nou mea culpa, mea culpa apropo de procedură. Am învățat lecția și de acum încolo o să-i pisez până când o să ne dai informațiile uh, respective, mai ales când suntem raportori. Mulțumesc foarte mult, doamna Garcia Iero. Vreau să vă spun că pentru amendamente termenul este 2 martie la ora 12 la prânz. Am uh, încheiat discutarea ordinii de zi, sesiunea se suspendă și se reia mâine la trei după amiază cu reuniunea cu parlamentele naționale. Nu în această sală, ci într-o altă sală. Vom începe fix la ora trei. Vă mulțumesc foarte mult. Pe mâine!